cazul acesta. Um, să fie RSI acum la începutul sfârșitului, nu din potriva, acesta este doar începutul, vă spun eu. Vă mulțumesc foarte mult. Dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc mâine la ora 11.30. Trecem acum la următorul raport de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul domnului Uschi, nivelul sonor al autovehiculelor. Îi voi da cuvântul raportorului, domnului Uschi. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegy. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi. Acest raport este menit a spori nivelul de protejare a publicului împotriva efectelor negative ale poluării sonore. Aceste efecte negative sunt dovedite științific, prin urmare se impun măsuri de protecție. Propunerea comisiei se concentrează doar pe zgomotul produs de motoarele camioanelor și autovehicolelor. Acest lucru dăunează raportului, pentru că eu am avut ideea de a avea o abordare mai largă incluzând chestiuni ce țin de textura drumului, factorii aerodinamici, control traficului și așa mai departe. Pe măsură ce am lucrat la raport, au reieșit trei aspecte fundamentale. unu Etichetare, declarația obligatorie a nivelului de zgomot sistemul EVAS de măsurare a zgomotului la vehicule electrice și siguranța sporită a, pentru pietoni. S-au creat apoi tabele de valori pentru diferite categorii de autovehicole. Primele două puncte menționate anterior și-au găsit o soluție susținută de reprezentanții tuturor grupurilor politice. Anexa 3 însă Uh, s-a bucurat de reacții mixte. Nu mă mulțumește faptul că, în ciuda celor spuse anterior, trebuie de asemenea să subliniez campania negativă care a însoțit dezbaterea din comisie și care m-a vizat personal. Aceasta a fost stârnită de o anumită organizație olandeză și, din nefericire, a fost sprijinită de câțiva dintre colegii mei. Ei au încercat să dea impresia că eu sunt un fel de agent al industriei automoto și în solda acestora. Persoanele din spatele acestei campanii de discreditare n-au ezitat să meargă până la a crea un, web, un site web fals care chipurile dovedea legătura dintre mine și un fabricant de autovehicole. Sigur, am, am dezmințit aceste lucruri, dar campania media a început, a, a fost demarată și a câștigat uh, inerție și a întârziat prezentarea raportului cu câteva săptămâni. Aș dori să mulțumesc uh, președintelui de la Envi, domnul Grote, care a făcut o declarație clară, excluzând orice urmă de subiectivitate din partea mea. Conținutul de la anexa 3 este un compromis care reduce nivelul poluării sonore provocate de autovehicule, dar permite în același timp industriei să rezolve această problemă dificilă din punct de vedere tehnic. Nu vorbim aici doar de efectul negativ al zgomotului asupra sănătății umane, ci și de impactul deciziilor pe care le luăm noi asupra 15 milioane de locuri de muncă din Europa, care participă direct sau indirect la producția de autovehicule. Dacă vrem o propunere echilibrată, trebuie să votăm pentru amendamentul 61. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim uh, raportorului. Acum dau cuvântul domnului comisar Antonio Tajani. Grazie, signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte, stimați europarlamentari. Mai întâi Vreau să-i mulțumesc raportorului Uschi și Comisiei pentru munca lor. Adevărata provocare a acestei propuneri constă în a găsi echilibrul just între trei aspecte, trei axe. Protecția mediului, costurile pentru industrie și competitivitatea internațională. Realizez că aceste preocupări variate au uh, dat naștere la diferite discuții în comisiile parlamentare. În ce privește uh, principalele trăsături ale textului, dați-mi voie să subliniez unele puncte. Există trei obiective principale în acest text. În primul rând să garantăm operaționalitatea pieței interne, apoi uh, protecția mediului și, în al treilea rând, promovarea competitivității uh, operatorilor economici. Nu putem să ignorăm niciuna dintre aceste chestiuni. Ele sunt legate una de cealaltă. Și trebuie să nu uităm și contextul propunerii. Mai mult de 20% din populația Uniunii Europene este expusă la niveluri de sunet considerate inacceptabile de experții în sănătate. Un raport al Organizației Mondiale a Sănătății din 2008 spunea că expunerea excesivă la zgomot dă naștere la boli cardiovasculare, insomnie și stres și pentru a combate zgomotul uh, uh care vine de pe stradă e nevoie de îmbunătățirea ale infrastructurii, dar și a uh, standardelor de trafic, controlul poliției, dar și pe intervenție pe trăsăturile motoarelor și vehiculelor Uh, însele. Și asta înseamnă că trebuie să stabilim niște standarde pentru a ajunge la uh, rădăcina problemei. De aceea avem nevoie de reguli europene și de aceea avem reguli de încă de prin 1970. Uh, Reglementele privind nivelul de zgomot au fost ultima dată amendate în 1995, dar vedem că în ciuda reducerii valorilor limite pentru zgomotul ambiental, uh, problema nu s-a redus în mod corespunzător, așa cum ne-am fi așteptat. Comisia a propus adoptarea unei noi măsuri care este mai reprezentativă și o măsură recunoscută internațional uh, stabilită de un grup al Națiunilor Unite în ce privește nivelul de zgomot al vehiculelor, implicând și experți din statele membre. Această metodă a fost evaluată timp de 3 ani în, prin intermediul unor teste de omologare pentru vehicule și scopul este să se reducă nivelele de zgomot în două stadii. Mai întâi este vorba de stadiul la care uh, metodele de producție se adaptează la noile standarde și după aceea uh, mai există un stadiu mai obligatoriu care Uh, reprezintă cam 5-7 ani de aplicare a propunerii legislative. Propunerea este ca uh, nivelul să fie redus cu, 3, 4 deci, cu 4 decibel pentru vehicule ușoare și cu 3 decibel pentru vehiculele grele. Mă scuzați. Propunerea de astăzi reduce cu 25%, ar reduce cu 25% numărul de oameni care ar fi uh, deranjați în mod serios de aceste zgomote. Și dacă ne uităm, beneficiile pentru societate uh, sunt cu 20% mai mari decât costurile pe care le are industria cu această reducere. Încă o dată vreau să mulțumesc Comisiei Envi și sper că vom putea conta pe susținerea Parlamentului pentru această propunere. Președintele, mulțumesc foarte mult. Acum un minut, doamna Sabine Ferhain. Prezident, ich spreche... Vă mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc astăzi în numele doamnei Weisgerber, care este raportoare pe această temă în cadrul uh, Comisiei pentru Protecția Drepturilor Consumatorilor. Iată, această temă este una deosebit de importantă. Vorbim aici despre uh, scăderea nivelului sonor al autovehiculelor, dar și despre uh, autovehicule electrice, foarte, foarte silențioase și despre informații pe care trebuie să le oferim consumatorilor. Când vorbesc că despre mașini uh, electrice. Acestea sunt atât de silențioase încât, într-adevăr, nu le aude nimeni. Avem nevoie de un uh, sistem de prevenție numit AVAS. E important ca sunetul produs de acest sistem să fie într-adevăr uh, stabilit la nivel european. Nu, acest uh, sunet trebuie să fie aceleași în toate statele uh, Uniunii Europene. Avem nevoie de așa ceva, suntem bucuroși de faptul că, iată, propunerile noastre au fost luate în, considerate, în considerare și, de asemenea, au fost luate în considerare și toate propunerile noastre cu privire la informațiile suplimentare care trebuie să fie oferite consumatorilor care doresc să achiziționeze un vehicol uh, electric. Domnul Perinion, Uh, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, în calitate de raportor pentru Comisia de Transporturi, vreau să salut propunerile Comisiei Europene menite să reducă nivelul de zgomot al vehiculelor cu motor. Trebuie știut că cifrele Organizației Mondiale a Sănătății spun că 2% din crizele cardiace din Europa sunt atribuite unui nivel Uh, sonor al traficului uh, superior uh, la nivelul de 60 de decibel. Transportul feroviar, ca și cel rutier, este așadar la originea 50.000 de atacuri cardiace mortale în fiecare an în Europa și a 200.000 de maladii cardiovasculare. Așadar, este mai mult decât urgent să revizuim normele europene în ce privește nivelul sonor al vehiculelor, care datează din 1996. Comisia de Transporturi a dorit să completeze propunerea Comisiei, insistând mai mult asupra necesității de a avea o abordare integrată, a obligației uh, unui nivel minim de zgomot pentru vehiculele uh, hibride și electrice și promovarea uh, nivelului de emisii sonore la vânzarea vehiculelor. De asemenea, am dorit să apărăm obiective realiste și mai ales, mai ales realizabile. De aceea, avizul Comisiei de Transporturi propune adoptarea unor noi valori limită pe o perioadă de timp mai lungă. Astfel am uh, înțeles să reducem uh, nivelul sonor cu 4 decibeli în 8 ani, deci uh, 2 decibeli la 4 ani după intrarea în uh, vigoare și încă 2 decibeli la 8 ani la intrarea în vigoare, astfel încât ar, astfel ar fi vorba de un amendament de compromis cu grupul PPE, amendament care a fost votat în mare parte de această comisie. Cred de altfel că uh, acest articol și amendament de compromis a fost preluat și de colega noastră Judith Merkis cu un amendament de compromis uh, al uh, grupului GUE, al verzilor și în perioada de criză, în perioada de criză pe care o traversează industria auto-europeană, mi s-a părut crucial să dăm constructorilor un termen suficient de lung pentru a se adopta uh, Uh, numeroasele legi europene în domeniul mediului. Industria europeană este fără îndoială favorabilă evoluțiilor tehnologice care ar putea duce la reducerea uh, emisiilor sonore a, ale motoarelor. Însă această reducere trebuie să se facă într-un mod pragmatic și fără să se pună uh, sub semnul întrebării echilibrul economic și industrial în această perioadă de criză majoră din Europa, iar acest amendament, amendament al doamnei Merkis Cred că este un bun amendament de compromis și așadar mai suplu decât uh, propunerea inițială a Comisiei. Acest proiect de regulament trebuie să ajute industria să implementeze evoluțiile și dezvoltările necesare pentru a atinge obiectivul ambițios și realist într-un, mediu, într-un termen uh, rezonabil o dezvoltare durabilă europeană trebuie să treacă printr-o punere în comun a eforturilor de cercetare pentru mașini mai sustenabile și pentru îmbunătățirea situației. Iată, dragi colegi, ceea ce doream să declar în numele Comisiei de Transporturi. Mulțumesc, domnule Parinio, și acum două minute, domnul Tatarela. Grazie, signor Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, că suntem chemați să adoptăm acest pachet. Sigur, putem spune că suntem cu toții de acord pe marginea obiectivelor statuate, însă divergențele de opinie vizează calea prin care am putea atinge aceste obiective. După cum s-a spus deja, OMSul spune de multă vreme că trebuie să intervenim din acest punct de vedere, pentru că zgomotul, mai ales în marile orașe, afectează în mod negativ sănătatea cetățenilor. Prin urmare, trebuie să luăm măsuri menite a proteja sănătatea publicului, de a îmbunătăți calitatea vieții și de a reduce nivelul de decibeli care duc la stres și boală. În același timp, însă, nu ar trebui să ucidem industria automoto, cel puțin nu în acest context, mai ales nu în acest context când industria auto trece prin vremuri grele. Zgomotul e o combinație de factori. Nu doar mașinile sunt răspunzătoare, ci și nivelul infrastructurii urbane contribuie la nivelul de zgomot înregistrat. Nu putem să dăm vina numai pe autovehicule. Spun asta mai ales colegilor din partea stânga sălii, colegii de la socialiști, care, sigur, în mod legitim, se, se îngrijorează în legătură cu problemele ce țin de ocuparea forței de muncă. Dar restricțiile suplimentare vor scădea vânzările de autovehicule și vor crea șomaj în Europa. Deci trebuie să avem mare grijă. Cheia problemei, care este de natură tehnică și probabil nu de un interes uriaș pentru toată lumea, însă noi am discutat mult în comisiile noastre. Uh, Ideea centrală este rezumată în uh, amendamentele 51 și 61. 51 a trecut doar cu un singur vot și nu cred că îi putem da curs. Rugămintea mea ar fi să se elimine 51 și să fie înlocuit cu 61. Două minute, doamna Merkis. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Fiecare vot contează, asta s-a dovedit deja și contează și în cazul acesta. În Uniunea Europeană polarea fonică este într-adevăr o mare problemă. 50.000 de infarcturi au fost cauzate poluari, poluari, de poluarea fonică. În special, persoanele cu venituri reduse locuiesc în apropierea autostrăzilor, în, sta- în case prostizolate și iată, acestea sunt persoanele cele mai expuse la poluarea fonică. Și tocmai de aceea trebuie să ne gândim uh, care, ce ne dorim mai degrabă, să ne păstrăm locurile de muncă sau să salvăm oameni. Cum putem în momentul de față rezolva uh, cum putem uh, în momentul de față rezolva problema ridicând ziduri fonice, cu fonduri structurale, e suficient? O serie de state membre au uh, recurs la această soluție în ultimii ani. Dar acesta este doar un fel de tratament al simptomei. Uh, important este să modificăm mașinile, astfel încât autovehicolele să nu mai producă acea uh, poluare fonică cu care ne confruntăm acum. Și costurile unei asemenea măsuri ar fi uh, minime în comparație cu costurile altor soluții. E important să ne arătăm uh, cetățenilor europeni că vorbim serios. Domnule comisar, ați făcut și o analiză de impact în care se spune clar că o astfel de măsură nu ar duce la pierderea locurilor de muncă, din potrivă, ar duce la Uh, crearea de noi locuri de muncă. Un astfel de regulament ar sprijini uh, inovarea de asemenea și ar uh, scădea costurile uh, sistemului de sănătate și lucrul acesta e important. Domnul Kramer acum două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Actul acesta îl discutăm de un an de zile încoace. Văd că niciunul dintre antevorbitori nu a vorbit despre asta, dar motivul pentru care totul a durat atât de, de mult uh, este acela că Comisia ne-a prezentat un act legislativ, o propunere de act legislativ, o propunere proastă. Avem acolo în anexa 3 niște vehicule de prin anii uh, 3, uh, 80 <laughs> lucru uh, care trebuia, bineînțeles, să fie um, eliminat, un deficit care trebuia să fie eliminat. Asta trebuia să facă Comisia Europeană, trebuia pur și simplu să updateze acele categorii de vehicule și iată a durat atât de mult până să facă lucrul acesta. De asemenea, dezbaterea pe care am purtat-o noi în Parlament nu a fost neapărat întotdeauna rațională. Vorbim despre uh, anumite standarde uh, aplicate autovehiculelor în general. Cerem, de exemplu, praguri în ceea ce privește nivelul sonor al tuturor autovehiculelor, însă, în același timp, aceiași oameni din Parlament care luptam, luptau pentru prima solicitare cer ca plafoanele acestea să fie crescute în cazul uh, vehiculelor uh, electrice. Să nu mai vorbim despre cât uh, despre uh, toate mașinile sport, care s-au transformat într-o adevărată temă de ceartă între noi. E complet stupid lucrul acesta, pentru că autovehiculele acestea reprezintă 1% din uh, masa de vehicule care sunt uh, vândute la nivel european. Deci, iată, ne-am pierdut vremea discutând o grămadă de lucruri lipsite de importanță. Sper însă că lucrul acesta se va schimba mâine. Sper că mâine vom da dovadă de mai multă rațiune. Uh, și în acest context nu pot decât să amintesc aminte, amendamentul 62, care este deosebit de important și care sper să fie aprobat. Vă mulțumesc. Urmează pentru două minute și jumătate doamna Hasi. Hyvät kollegat, Dragi colegi, colegi, astăzi, în unul dintre cele mai mari ziare din, Oland, din Finlanda, mă scuzați, a fost un reportaj în care se spunea că în jumătate de milion de cetățeni suferă din cauza unui zgomot de trafic mai mare de 55 de decibeli. Și în Europa, cam 40% dintre cetățeni au uh, probleme și suferă din cauza unui zgomot legat de trafic. Numărul de morți premature este de 50.000 pe an și uh, sunt 250.000 de atacuri uh, de cord din cauza acestui zgomot, care evident afectează și uh, sănătatea mentală prin lipsa somnului și multe alte boli, incluzând diabetul. Cel mai ușor mod de a reduce uh, nivelul de zgomot este să se reducă sursa în vehicule. Asta ne cer uh, cetățenii europeni uh, să, să facem nu vor să mai plătească pentru alte soluții, cum ar fi barierele de sunet. Uh, soluția Comisiei nu e foarte ambițioasă. O treime dintre mașini și camioane deja îndeplinește limitele propuse. Compromisul din Comisia Envy a mai moderat un pic propunerea Comisiei, totuși verzii pot să accepte acest propunere dacă nu se aprobă slăbirea ei, diluarea ei propusă de uh, partea dreaptă a Parlamentului. Fac apel la colegi să susțină compromisul Comisiei Envi, amendamentul 51 și aș cere, v-aș cere să susțineți amendamentul 57 cu o reducere de 2 decibeli în 10 ani. Mă surprinde faptul că grupul PPE și-a pus numele pe trei amendamente care au același scop. Nu cred că e util, în special dreapta care dorește să reducă costurile sectorului public. Uh, vreau să vă spun că uh, reducerea costurilor uh, de sănătate din cauza zgomotelor ar reduce în mod semnificativ uh, costurile publice, pe când dacă se creează bariere de uh, sunet, atunci contribuabilul trebuie să plătească și mai mult. Companiile auto fac lobby pentru niveluri mai reduse de zgomot, pentru limite mai reduse de zgomot și dreapta îi susține Da, sigur că directorii companiilor auto își permit să trăiască, în, să locuiască în zone care, în care nu e zgomot nu ca oameni obișnuiți. Domnul Batten. Acest uh, raport propune o limitare a emisiilor de zgomot. Asta, în ultimă instanță, nu va face decât să genereze birocrație suplimentară și costuri suplimentare. Raportul spune că calitatea drumurilor ar putea fi o soluție la problemă. Da, dar cât va costa să reasfaltăm toate drumurile, mai ales dacă ne uităm la situația financiară a statelor membre? Ne întrebăm cum s-ar găsi bani pentru așa ceva. E vorba de un regulament. Va avea forță obligatorie automat în toate statele membre. Guvernele naționale, ales în mod democratic, nu mai pot decide dacă vor să aplice sau nu acest regulament, nu au de ales. Probabil controlul nivelului de zgomot este una dintre acele atribuții pe care David Cameron ar vrea să le renegocieze și să le înapoieze Parlamentului Britanic alături de alte multe, multe capitole predate Uniunii Europene. Dar până atunci trebuie să-și asculte stăpânii de la Bruxelles. Vă mulțumesc acum pentru două minute, doamna Vils. Vă mulțumesc. Organizația Mondială a Sănătății a evaluat uh, efectele nivelului sonor ridicat asupra sănătății uh, cetățenilor. S-a descoperit că poluarea fonică este pe locul 2 uh, ca efecte negative după, după poluarea aerului. Există boli cauzate de poluarea fonică, boli precum uh, afecțiuni cardiovasculare, stres, etc. Deci efectele negative ale, ale polării fonice nu trebuie să fie uh, date la o parte. Până și o mică scădere a nivelului sonor ar putea reprezenta un pas înainte și tocmai de aceea mă bucur că, iată, Comisia face un propun, o propunere de regulament într-un final în acest sens. Pragurile limite. Uh, sunt deosebit de importante. Sunt uh, stabilite în așa fel încât uh, o mulțime dintre vehiculele deja în circulație le uh, respectă. Și cu toate acestea, iată că aceste valori limită vor intra în vigoare abia peste șapte ani. Regulamentul este în sine unul bun, dar din păcate au existat foarte, foarte multe influențe din partea lobbyiștilor. Uh, și uh, lobbyiștii au uh, încercat să lase la o parte toate efectele uh, pozitive asupra sănătății cetățenilor pe care scăderea nivelului sonor al uh, vehiculelor l-ar avea. Mi se pare că mulți dintre noi ne-am aplecat urechea la ceea ce spune, ce spune lobby-ul. Ar fi cazul să nu mai facem așa, ar fi cazul să ne îndreptăm și să ne asigurăm că cetățenii europeni pot uh, trăi sănătoși. Vă mulțumesc, doamna Sosa Wagner. Președinte, desde que estoy aquí en... Mulțumesc, doamna președinte. De când am venit în Parlamentul European, am fost într-o cruciadă împotriva zgomotului provocat de vehicule, de autovehicule, uh, prin țeava de eșapament. Pentru că asta este una dintre sursele cele mai uh, importante de poluare și pentru populație și pentru mediul în general. Mi s-au spus specialiști, mi-au spus inginerii specialiști că tehnic vorbind, ar fi posibil să se reducă sau să chiar să se elimine uh, zgomotul acesta legat de țeavă de eșapament. Din nefericire, plângerea mea nu a fost uh, uh, reflectată în legislația promovată de comisie și aprobată de acest Parlament. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și acum două minute domnul Ziber. Vă mulțumesc, domnule președinte. Suntem cu toții de acord că poluarea fonică e o problemă. Există o serie de studii care ne arată care sunt efectele asupra societății europene ale tipului acestuia de, de poluare. E momentul să acționăm. Ultimele acte legislative pe această temă sunt învechite deja. deja. Important este însă să creăm o strategie uh, unitară aici, să nu ne concentrăm doar pe motor sau pe eșapament, ă, țeava de eșapament, să mergem mai departe, să ne referim la ă, profilul anveloperol, să ne referim la suprafața rutieră, să ne gândim la toți acei factori care contribuie la sporirea polorii ă, fonice. De asemenea, Haideți să ne asigurăm că creăm o, uh, un act legislativ care să se aplice în cazul tuturor vehiculelor. Haideți să ne asigurăm că într-adevăr toate vehiculele uh, Uh, sunt afectate, între ghilimele, de acest regulament, însă uh, producătorii în același timp uh, nu sunt împovărați excesiv într-un timp foarte, foarte scurt. Um, dar care era problema spinoasă în discuția aceasta? Problema spinoasă era anexa aceea 3 pe care Comisia trebuia să o modifice. Și uh, în acest sens avem amendamentul 61 care trebuie să îmbunătățească, practic, își dorește să îmbunătățească această uh, Uh, anexă. Și tocmai de aceea trebuie să fie votat. În același timp, în uh, propunerile noastre ne referim și la vehiculele electrice care trebuie într-adevăr să fie reglementate. Vă mulțumesc, urmează domnul Grote. Vă mulțumesc, domnule președinte. Avem o propunere din partea Comisiei. Avem o, pro- o propunere din partea Comisarului pentru Industrie. Ei, și mă miră că primim această propunere tocmai din partea acestui uh, comisar, dată fiind situația dezastroasă a uh, industriei auto din momentul de față. Dar nu contează, propunerea este una bună și mă bucură lucrul acesta. Într-adevăr, totul a durat Uh, nu din pricina discuțiilor noastre lipsite de sens din Parlamentul European, ci din pricinile pe care domnul raportor le-a, le-a menționat. A, trebuie să ținem cont de lucrul acesta. Fiecare cetățean are o singură viață și trebuie să o ducă bucuros. Și pentru a garanta bucuria cetățenilor, trebuie să luăm măsurile potrivite. Ei, uh, în acest context, Iată, ne ocupăm de poluarea fonică. E drept, trebuie să ne ocupăm de toți factorii care contribuie la poluarea fonică, însă, în același timp, suntem conștienți de faptul că trebuie să reglementăm doar acei factori pe care îi putem reglementa. Așadar, suprafața rutieră nu ține de competența noastră, ci ține de competența uh, autorităților naționale. Iată, o propunere bună, o propunere bună din partea Comisiei, o propunere bună din partea noastră. Îmi pare rău însă că totul trebuie să se rezolve într-o primă uh, lectură. Lucrul acesta este oarecum uh, trist. Ar trebui să să ne luăm mai mult timp pentru a discuta toate aceste subiecte. Avem nevoie de o a doua lectură pentru a ne asigura că nu doar Parlamentul European participă la această dezbatere, ci și cei din afara instituțiilor europene participă și își spun părere. Din pă- uh, părerea. Din păcate, iată, am, ne-am grăbit, Sper că pe viitor nu o să ne mai grăbim la fel. Uh, dar asta este situația. Sperăm că măcar nivelul acesta impus de propunerea Comisiei va fi transformat în realitate. Vă mulțumesc. Domnul Manders acum. <clears throat> Comisar. Mulțumesc mult, domnule președinte, domnule comisar. Transporturi, mașini, trafic, acestea au dus la prosperitate, au creat locuri de muncă, dar în același timp, iată, generează și poluare și despre asta discutăm astăzi poluarea trebuie să scadă, dar putem face asta numai în cooperare cu sectorul industrial. Trebuie să lucrăm împreună. Guvernele nu pot să-și asume toate costurile. Folosim bani la contribuabil să facem bariere de zgomot și așa mai departe, dar și sectorul industrial trebuie să joace rolul cuvenit industria auto trebuie să îndeplinească anumite cerințe și cred că am ajuns la un compromis la Envy care ne arată calea de urmat. Sper că aceeași metodă va fi folosită la nivelul întregii Europe și împreună cu domnul Kramer am înainte un amendament pentru a reflecta tocmai această prioritate. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că suntem mai competitivi, trebuie să ne asigurăm că industria auto din Europa are un avantaj concurențial și trebuie să ne concentrăm pe acest aspect. Acum două minute, domnul Eichhout. Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere e deja una standard. Identificăm o temă, polarea sonoră și vrem să facem ceva ca să rezolvăm problema respectivă. Trebuie să ne asigurăm, condițiile sunt echitabile pentru toți fabricanții în Europa și așa mai departe. Dar dacă vrem să facem ceva, Totdeauna ne confruntăm și cu reacția conservatoare. Nu costurile sunt prea mari, e criză, nu putem să impunem nimic suplimentar. Mi se spune, nu, să mergem cu pași mici, să procedăm cu prudență, se vorbește de banii contribuabililor care se cheltuiesc pe barieră de zgomot. Dar cum rămâne cu sănătatea oamenilor? Banii, se cheltuiesc bani și pe, pe, pe sănătate ce face industria. Inovare e importantă și asta ar putea ajuta în materie de, concurenție, de, de caracter competitiv. Dar nu despre asta e vorba. Comisia pare să fie foarte ambițioasă, mi se spune. Probabil că o fi ambițioasă comisia, însă ce face comisia nu o să provoace un colaps al industriei auto? De unde apar toate aceste reacții alarmiste că o să distrugem sectorul industrial? E ridicol. Propunerea Comisiei, este una tangibilă, poate duce la îmbunătățirea sănătății publice, oamenilor în general și fabricanții la rândul lor au de câștigat. Despre asta vorbim acum. E o situație din care toată lumea are de câștigat. Mandatul 61 vrea să dileze lucrurile și mai mult. Nu, nu putem accepta așa ceva. Trebuie să respectăm ce se spune în raportul de la Envi, și să nu terminăm cu poveștile astea că ce facem noi o să uh, uh, demoleze total industria auto. Industria e competitivă, se descurcă bine, cine crede că aceasta o să dispară nu crede în inovație. Vă mulțumesc. Două minute, doamna président. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este evident că Trebuie să găsim uh, un uh, echilibru între nevoia de a respecta sănătatea și bunăstarea cetățenilor și, pe de altă parte, competitivitatea sectorului nostru auto. Uh, problema raportului nostru este anexa 3 cu pragurile produse, propuse de doamna Merchis, care nu mi se pare că corespund unei logici tehnice sau științifice. Când vorbim de motoare silențioase, trebuie să ținem cont în realitate de rulajul vehicului, contactul cu solul, înclinarea șoselei și starea cauciucurilor. Așadar, sigur, nu e sfârșitul uh, pentru constructorii auto, dar totuși cred că e preferabil să cerem acestor constructori să facă progrese treptate, etapă cu etapă în acest domeniu, nu să-i strângem de gât cerându-le foarte rapid, prea rapid, să respecte praguri care nu corespund uh, unor uh, realități tehnice. În ce privește cauciucurile, ar trebui ca a, uh, a, aceste teste să nu se facă cu pneuri noi, ci în condiții reale de circulație, cu pneuri uh, folosite în mod normal. Așadar, dorim să ne opunem amendamentului 68, la fel ne opunem, evident, și amendamentului 51, pentru că pentru noi asta merge prea, el merge prea, uh, prea departe. Este important ca în această uh, afacere, în această chestiune să ne îndeplinim misiunea față de alegătorii noștri într-o această, în această perioadă dificilă, adică să avem un echilibru între progresele pentru sănătate și păstrarea competitivității întreprinderilor noastre. Un minut, Pirello. președinte. Domnule președinte, zgomotele și efectele acestora, poluarea uh, sonică și efectele asupra sănătății umane nu trebuie subestimate. De aceea dorim să uh, reducem nivelul de zgomot al vehiculelor, așa cum este uh, acest lucru reflectat în proiectul de raport. Eforturile economice ale industriei vor fi necesare pentru a respecta noile, uh, noi parametri. Va fi nevoie de un plan strategic. Parametrii introduși în anexa 3 nu sunt uh, realiști din, din punct de vedere tehnologic, dar și din punct de vedere al calendarului. Trebuie să evităm o suprareglementare a acestui sector. Totuși, sunt în favoarea introducerea unor propuneri care să țină cont de zone protejate, cum ar fi și de uh, categorii protejate, cum ar fi copiii sau persoanele nevăzătoare. Și asta ar trebui să se reflecte și în uh, vehicule electrice care au uh, nivele de zgomot foarte mici. Doamna Savisar, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, Toți producătorii auto au fost uh, interesați de dezbaterile noastre. În cazul vehiculelor uh, grele, uh, Dați-mi voie să vă spun că prim, principala problemă este crearea categoriilor, mă rog, definirea categoriilor. Cele două categorii propuse de comisie să fie ele suficiente, eu nu cred. Cred că ar trebui să discutăm cu industrie pentru a stabili trei astfel de ca- categorii uh, în funcție de capacitatea motoarelor. Același, aceeași abordare trebuie să avem și în cazul autobuzelor de pasageri. De asemenea, valorile limite sunt, uh, sunt foarte importante și calendarul de a, punere în aplicare a tuturor acestor prevederi. Trebuie să ne asigurăm că toate aceste prevederi uh, legale uh, pot fi puse în aplicare de către industrie, pentru că doar astfel vom putea, într-adevăr, să ne atingem obiectivele. Urmează doamna Morgunaite acum două minute. Ačiū pirmininkė. Manau kad... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că la această oră, într-adevăr, e foarte bine să vorbim de zgomot, că măcar rămânem treji. V-aș atrage atenția asupra două aspecte. În primul rând, testele de omologare, testele de omologare din statele membre nivelurile acceptabile au fost reglementate de multă vreme. Există nivele clar stabilite pentru emisiile de zgomot. Însă, în anumite state membre nu se folosesc aceste, test, aceste date la omologare, ci calculează nivelul de zgomot pe baza parametrilor motorului. O astfel de metodă este complet depășită. Realitatea ne arată că aceste mașini circulă pe drumuri și emit uh, zgomote mai puternice decât pragurile admise. Sigur, în cazul mașinilor vechi, trebuie să aibă în vedere vârsta vehiculului, însă nu trebuie să ne abatem de la nivelurile de zgomot stabilite în regulile europene. Apoi, aspectele negative ale scopului principal al, document, al documentului, și anume reducerea emisiilor sonore. S-a spus mai mult decât odată și repet, lipsa zgomotului la vehicolele electrice pune în pericol viața celor nevăzători sau cu deficiență de vedere. Prin urmare, aceste mașini trebuie să aibă dispozitive care să emită zgomote recognoscibile. Mulțumesc, domnule președinte. att vi faktiskt ställer krav på eh, det fordon det Nivelul sonor este într-adevăr o problemă importantă, trebuie, o problemă care trebuie să fie eliminată. Dar aici apar problemele, pentru că soluții există, dar soluțiile astea costă. nu trebuie să uităm că industria auto trece acum printr-o perioadă foarte dificilă și mai este deja expusă unei alte unei alte obligații uh, deosebit de costisitoare și anume aceea de a crea autovehicule care să respecte mediul înconjurător și deci să emită cât mai puțin dioxid de carbon. Iată, uh, industria e acum supra-solicitată și trebuie să ținem cont de această supra-solicitare uh, și în propunerea noastră. Urmează domnul Perero Rodriguez. Mulțumesc. că uh, Când vom vota acest raport, va trebui să facem uh, recunoscând că nivelurile de, și politicile de reducere a zgomotului depind de politicile comunitare. Am fost raportor uh, la avizul privind zgomotul produs de avioane și oamenii afectați, uh, sunt afectați serios de acest zgomot. Raportul acesta este o ocazie să facem un pas important în direcția cea bună. Comisia a făcut un raport bun, a venit cu o propunere bună în anexa 3, este o propunere foarte ambițioasă, dar cred că trebuie să spunem că este o bună bază de la care să începem pentru a avea un echilibru între poziția uh, Consiliului și cea a noastră, a Parlamentului. Problema uh, locurilor de muncă este foarte importantă. Dacă ne uităm la evaluarea de impact a Comisiei, ea ne îndeamnă să evoluăm uh, într-o direcție specifică. E clar că nu se vede niciun fel de impact asupra uh, uh locurilor de muncă. Vorbim de poluarea uh, sonoră. Doamna Van Brent, un minut. <clears throat> Stimați colegi, majoritatea locuitorilor Europei trăiesc în mediul urban și această proporție va crește. Nicio problemă aici. Dar vorbim de alocarea spațiilor, vorbim de mediu, de proximitate. Ce trebuie să facem este să rezolvăm o serie de probleme urgente și acestea multe dintre ele se leagă și de poluarea sonoră. În Antwerp, orașul din care vin eu, un studiu recent a arătat că jumătate din cetățeni consideră poluarea sonoră ca o problemă stringentă. Văd această poluare ca pe un factor ce le afectează starea de sănătate. Trebuie să ne asumăm răspunderile ce ne revin. Există, într-adevăr, probleme în industria auto. Nu ne putem ascunde în spatele faptelor, acestea sunt clare. Și într-adevăr, asfaltul trebuie să fie schimbat, trebuie să construim noi bariere de zgomot și așa mai departe, dar și noi trebuie să ne facem treaba și pentru a face acest lucru trebuie să sprijinim fără rezerve această inițiativă a Comisiei Envi și sugestiile de la Envi. Compromisul a fost greu de atins și trebuie să fie sprijinit. Domnul Liberațchi, Domnule comisar, doamnelor și domnilor, i-am ascultat pe diferiții vorbitori și, sincer să fiu, cred că propunerea aceasta este una cât se poate de moderată. Să nu uităm că vehiculele pot emite până la 80 de decibeli și noi dorim o scădere a nivelului sonor cu doar câțiva uh, decibeli. Iată, nu cerem prea multe. Și dacă tot vorbim des, despre costuri, dacă facem lucrul acesta, dacă scădem cu câțiva decibeli nivelul sonor al vehiculelor, vom cheltui mai puțin cu barierele acelea de sunet, care sunt foarte la modă acum. În ceea ce privește anexa 3, eu sincer să fiu, cred că propunerea inițială a Comisiei era mai bună decât, uh, decât anexa amendată de către noi, pentru că acea anexă ținea cont, într-adevăr, de capacitățile industriei auto. Mulțumim, trecem la HDI. Doamna Băsescu

de mediu, nivelul de poluare sonoră este mult prea mare. Prin urmare, această inițiativă este justificată. Fabricanții înșiși acceptă această tendință. Odată cu apariția noilor tehnologii, cum ar fi motoarele electrice, apare o nouă problemă. Aceste vehicule silențioase pun în primejdie anumiți pietoni neglijenți sau nevăzători sau cu deficiențe de auz. În acest sens, trebuie să ia măsuri, mai ales în punctele nodale de trafic. Amendamentul 66 trebuie să primească atenția cuvenită, asigurând protecția celor nevăzători sau cu deficiențe de vedere și de asemenea celor neglijenți. Un sistem de alertă la bordul vehiculelor silențioase ar putea preveni astfel de accidente. Și acum concluziile domnului comisar Tajani. Mulțumesc, domnule președinte. Chiar ieri seară am uh, reamintit cât de important este pentru comisie și pentru mine care mă ocup de politica industrială să acționăm uh, în favoarea uh, reindustrializării Uniunii Europene și a creșterii competitivității industriei. Am făcut o alegere foarte clară. Dar politica industrială la care mă gândesc ar trebui să ducă la o rețea uh, industrială diferită de ce a fost industria în anii 80 și 90. Ar trebui să avem industrie modernă la nivel înalt, competitivă, Uh, protagonista a economiei verzi și, prin urmare, uh, cu o contribuție la combaterea schimbărilor climatice. Politica industrială, politica de mediu, politica de protecție a sănătății, toate pot funcționa împreună pe, către acest obi- același obiectiv și anume îmbunătățirea condițiilor de viață a uh, cetățenilor noștri. Vă uh, asigur că doamna Grostet și doamna Tatarela că propunerea mea nu este cu siguranță împotriva industriei auto uh, și cu siguranță nu împotriva industriei auto și a industriei în general. Pentru că în documentul privind reindustrializarea Uniunii Europene am spus că este unul dintre sectoarele cheie ne gândim la mașina verde, mașina mai puțin poluantă, nu doar din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, ci și al uh, emisiilor de uh, zgomot și de aceea proiectul uh, Comisiei mi se pare că este unul care încearcă să concilieze diferitele interese, o protecție a mediului. Deci nu e vorba de o abordare și o propunere extremistă, excesivă, și încearcă să împace nevoia unei politici industriale moderne și nevoia de protecție a mediului și a sănătății cetățenilor. Cred că putem continua să lucrăm în această direcție. Nu sunt împotriva ideii de a, a examina amendamente menite să îmbunătățească textul Comisiei în ce privește vehiculele electrice și calendarul de aplicare al standardelor. Și sigur, dezbaterea uh, e importantă. Noi suntem gata să colaborăm pentru a ne asigura că textul noului regulament va fi cât mai bun cu putință. Multe dintre lucrurile pe care le cerem pentru anumite vehicule deja se aplică la unele, în sensul că sunt vehicule care deja respectă prevederile pe care le propunem. În mod clar, ar fi mai complicat pentru a doua etapă, dar cred că există suficient timp aici pentru a permite industriei să facă aceste schimbări. În ce privește uh, locurile de muncă, nu cred că acest regulament poate pune în pericol uh, slujbele. Din potrivă, pe termen lung, împreună cu conceptul automobilelor verzi, va face mai competitivă industria auto și de aceea cred că acest proiect de regulament este echilibrat. Dar dați-mi voie să, să confirm încă o dată uh, dorința mea de a colabora în următoarele câteva luni pentru a mă asigura că avem un text realmente echilibrat în interesul cetățenilor, pentru că, în mod clar, credem în piață, credem în industrie, dar acest, aceste instrumente uh, au drept obiectiv final să cre- influențeze politica socială. Deci, astfel încât cetățenul și să trăiască mai bine și să aibă sănătate mai bună, dar și condițiile economice să fie mai bune. Vreau să mulțumesc din nou Parlamentului. Mulțumesc celor care au spus că propunerea Comisiei este prea ambițioasă. Ieri seară, printre altele, am ascultat uh, persoane care au laudat Comisia pentru propunerea făcute. Am senzația că legăturile dintre acest Parlament și Comisia Europeană continuă să fie foarte puternice. Mulțumesc. Miroslav Oskem. Acum următorul vorbitor, domnul Miroslav Uschi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru contribuție la această dezbatere. Discuția nu m-a surprins, a reflectat perfect uh, conținutul discuțiilor anterioare, așa că n-am să mai răspund individual la observațiile formulate aici. Am să mă limitez la a spune că acest act legislativ are de suferit, pentru că tema este una deosebit de tehnică. S-au făcut o serie de comentarii aici care ar trebui să fie întâmpinate cu un zâmbet, cel puțin, de către specialiști. Însă n-am să răspund la acestea. Politicienii nu, înseamnă ce, nu, nu înțeleg ce înseamnă o scădere de 3 decibeli. Unii dintre noi credem că un decibel în plus sau minus nu e mare lucru. Însă dați-mi voie să răspund spuselor repetate ale colegilor, conform cărora partidele de dreapta amenință cu colapsul industriei auto. Nu e adevărat. nici uh, un coleg de aici, din partea dreapta sării, nu crede acest lucru. Și cu toate acestea, suntem atacați din acest punct de vedere. Haideți să ne purtăm în mod decent și rezonabil. În concluzie, trebuie să vă spun că am prezentat un proiect ambițios care ar putea crea locuri de muncă. E un clișeu pe care l-am auzit des, când ne-am ocupat de legislația în materie de dioxid de carbon. Și domnul comisar a repetat acest lucru. Dați-mi voie să întreb câte locuri de muncă s-au creat prin această legislație, legislația menită de a reduce nivelul de dioxid de carbon. Dacă ne uităm la datele statistice ale sectorului industrial, vedem că numărul locurilor de muncă scade peste tot în Europa. În concluzie, trebuie să recunosc sigur că zgomotul e o problemă. Suntem de acord că ceva trebuie făcut în legătură cu poluarea sonoră, așa că haideți să încercăm ca actul legislativ produs de acest Parlament să fie pe cât se poate de apropiat de ideile Comisiei și ale Consiliului. Vă mulțumesc! Uh, ședința următoare, spune domnul președinte, mâine, miercuri, de la 9 la 14 și în cursul după amiezii de la